condusă de domnul Michi Ungle și care tocmai s-au instalat în tribuna oficială. După cum știți cu toții, Republica Corea a devenit un asociat strategic prioritar pentru Uniunea Europeană, cu care împărtășim foarte multe valori fundamentale și cu care cooperăm pe subiecte deosebit de importante la nivel internațional. Mai mult decât atât, am semnat, vă amintiți, un tratat de liber schimb foarte amplu care a intrat în vigoare în iulie 2011. E vorba de primul acord care a necesitat un consimțământ din partea Parlamentului European ca urmare a intrării în vigoare a noilor norme care stabilite prin noile tratate. Vă urăm deci bun venit uh, dumneavoastră, prietenilor noștri și cu siguranță de seara vom, voi avea ocazia să participăm la o cină oficială și vom, voi avea ocazia să discut cu dânsii pentru a împărtăși anumite comentarii și pentru a afla mai multe despre situația din țara dumnealor, despre peninsula coreeană și toate perspectivele de viitor pentru Uniunea Europeană posibilitățile de cooperare între Parlamentul lor și Parlamentul nostru, mai ales având în vedere alegerile europene prevăzute la noi în luna mai. Deci, încă o dată, bun venit acestor prieteni și colegi din Corea. Acum, primul punct de pe ordinea de zi. Me, de Mi s-a transmis că un coleg dorește să intervină un punct de procedură, un punct procedural. panie przewodniczący! przepraszam że w takiej błahej sprawie. domnule președinte poate nu e un subiect prea serios dar vreau să vă semnalez faptul că nu reușesc să aud nimic în căști așa că dacă s ar putea cineva de la echipa tehnică să vină să mă ajute. Le vamos a mandar un... Foarte bine, vom trimite pe cineva, un inginer, în așa fel încât să vă ajute ca să puteți asculta restul dezbaterilor pe durata acestei ședințe plenare. Și iată că primul punct de pe ordinea de zi, vă spuneam, reprezintă declarația ale Consiliului și ale Comisiei referitor la respectarea dreptului fundamental